modificări în numele comisiilor și delegațiile. Um, acestea le veți regăsi în procesul verbal al ședinței actuale. Dacă nu sunt obiecții care să fie prezentate până la sfârșitul adoptării procesului verbal, atunci acestea sunt considerate adoptate.